să existe o oportunitate care să fie o schimbare în bine pentru cetățenul european. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc mâine. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Sosa Wagner privind guvernanța internetului. Și o să dau cuvântul imediat raportorului timp de patru minute. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Raportul pe care am avut onoarea să-l redactez împreună cu raportorii din umbră se referă la definirea internetului ca proprietate publică care trebuie să fie gestionată în vederea binelui comun și al interesului comun pe baza unor modele publice ar trebui ca, acesta, ca internetul să nu fie controlat de o autoritate națională sau supranațională care să încerce să controleze fluxul de informații care sunt disponibile pe internet. Una din marile îngrijorări din raport a fost aceea legată de ICAN. Acesta este un organism privat care este practic uh, Uh, o unitate încorporată în legea americană și am subliniat acest uh, lucru având în vedere sarcina delicată pe care și-o asumă. Trebuie să păstrăm acest organism pentru că are o eficiență generală, dar ar trebui să fie reformat în întregimea sa, astfel încât participarea europeană în cadrul său să fie mai mare. Dar ICANN este un um, exercițiu fundamental pentru exercitarea drepturilor fundamentale de cetățean Și din acest motiv trebuie să stabilim garanții eficiente împotriva uh, noilor forme de uh, cenzură din, uh, fie din partea autorităților, fie din partea instituțiilor uh, particulare. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt reale, nu doar o iluzie astfel încât solicităm guvernelor să nu mai filtreze uh, accesul la internet și să nu mai introducă cenzura și restricțiile care sunt esențiale, uh, spre exemplu, sunt acelea uh, referitoare la protejarea minorilor și care ar trebui să fie limitate la ceea ce este strict necesar într-o societate democratică. Ar trebui să existe un cadru legislativ și să uh, aplice și principiul proporționalității, așa cum a fost el stabilit de Curtea Europeană de Justiție și de Curtea Drepturilor Omului accesul la internet ar trebui să fie la dispoziția tuturor cetățenilor într-un mod eficient și fără discriminare și ar trebui să facă eforturi astfel încât uh, cei care locuiesc în zonele rurale să fie ajutați. Așa cum s-a spus în uh, agenda digitală care a fost adoptată de Parlament. Subliniez că este extrem de important ca vocea europeană să se audă foarte clar în această problemă a guvernării uh, interna- uh, internetului, atât în ICAN cât, cât și în alte organisme internaționale, în special în uh, ceea ce privește la nivelul grupului de lucru privind guvernarea internetului în care se reunesc uh, sectorul public, sectorul privat și organizațiile civile. Uh, în Vilnius va avea loc o reuniune a acestui grup uh, în septembrie și acest lucru nu mi-a scăpat atenției. Am sugerat mai multe corectări în ceea ce privește metodele operaționale a acestui grup și în scenariul nostru este extrem de important să apărăm valorile Uniunii uh, Europene din articolul 2 din tratat, în special în ceea ce privește relațiile cu țări care au valori diferite față de valorile europene. Internetul este un ocean uriaș care ar trebui să ne reunească în spiritul libertății și, nu în ultimul rând, doresc să le mulțumesc colegilor care m-au ajutat la redactarea acestui uh, raport, cât și um, uh, funcționarilor de la Comisie care m-au ajutat foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat la această oră târzie. Mulțumesc, spune doamna președinte. Avem mai mulți vorbitori. În primul rând, domnul Vos. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Importanța uh, internetului și sigur că aici facem legătura și cu raportul anterior. Deci această importanță a crescut semnificativ în ultimii ani. Uh, constatăm că modelele de afaceri uh, depind uh, în totalitate de accesul neîntrerupt la internet. Uh, educația, învățământul uh, ne uh, arată și aici la fel. De asemenea, putem să avem, să comunicăm pe, pe internet. Avem o infrastructură care mm, se seamănă cu un fel de lanț de aprovizionare. De aceea trebuie să avem un cuvânt de spus Eh, sigur că pot să apară abuzuri, dar internetul are o valoare care trebuie recunoscută și păstrată. Nu putem eh, permite interzicerea accesului la internet. Sigur că avem eh, și mecanismul de autoreglementare, poate că nu asta vrem neapărat. Deci, pe de o parte, avem libertatea, pe de altă parte, avem protecția datelor Uh, lucruri care nu sunt neapărat în uh, conflict. Trebuie văzute împreună. De aceea eu aș încuraja uh, Comisia să se implice profund în această chestiune. Mulțumesc. Și mulțumesc și acum doamna Roitova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. Până acum internetul a fost controlat fără participarea guvernelor. Din punct de vedere al securității, autoreglementarea nu este acceptabilă, nu mai este acceptabilă. Ciberterorismul și influența unilaterală a unor țări, cum ar fi China și serviciile de informații, cer măsuri urgente. Administrația americană are un cuvânt de spus în ce privește deciziile cheie privind internetul, întrucât marile companii de internet se supun dreptului din California, ceea ce nu pare să fie benefic pentru Uniunea Europeană. Sprijin Comisia care dorește să reformeze structura internă a organismelor de gestiune a internetului pentru a atinge o mai mare transparență și responsabilitate. Cu toate acestea, consider că guvernanța internetului de către o agenție Uniunea Europeană nu va fi suficient de flexibilă ca soluție. Avem nevoie de un mecanism eficient împotriva o decizii fundamentale ale actorilor corporației de internet. Un alt lucru de care avem noi este îmbunătățirea nivelului de reprezentare democratică organizații de consumatori și sindicate ale societăților comerciale, care încă nu au un cuvânt suficient de hotărător și cred că Comisia va ține cont de toate acestea

raport uh, de foarte bună calitate pe o temă esențială, agenda digitală. În anii următori, fiecare european va avea ocazia de a uh, folosi uh, internetul. Avem cu toții acces la internet, serviciu de bandă largă. În ceea ce privește ICANul, ul Trebuie eh, să lucrăm în parteneriat eh, cu guvernele. Uniunea Europeană trebuie să aibă influența asupra felului în care acesta funcționează. În același timp, însă, drepturile esențiale trebuie respectate. Eh, minorii trebuie să fie protejați și întreaga chestiune apoi a jocurilor de noroc pe internet a fost și ea uh, dezbătută și continuă să fie. Ideea este că drepturile fundamentale trebuie respectate. Statele membre vor avea dreptul de a exercita un oarecare control, dar în primul rând cred că Uniunea Europeană ar trebui să joace aici un rol uh, foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna, doamna președinte, dragi colegi. Este E indiscutabil faptul că internetul este o sursă inepuizabilă de informații. Dar trebuie să vedem care este valoarea acestor informații, pentru că unele dintre ele sunt înșelătoare. Sunt, de fapt, proastă informare și nu informații care slujesc uh, poporul. În momentul de față, prin internet avem acces și la pornografie și la Uh, jocuri de noroc și așa mai departe. Și cred că acestea sunt probleme care trebuie să fie uh, rezolvate odată cu deschiderea acestor piețe de internet. Trebuie să știm foarte clar că familiile și părinții pot să se protejeze de aceste informații care le sunt aduse în case de internet. Cred că dezavantajul trebuie să nu fie uitat și trebuie să se facă legătura cu responsabilitatea uh, instituțiilor care oferă acest acces.

Mulțumesc, doamnă președinte. Interesul foarte activ pe care manifestă Parlamentul European în legătură cu acest domeniu foarte interesant al guvernanței uh, internetului, uh, controlul uh, datelor și mai departe, se află chiar la baza poziției europene. Această dimensiune a politicii publice, a guvernanței internetului, a devenit mai vizibilă în ultimii ani, și cât și mai importantă, deoarece utilizarea internetului a devenit din ce în ce mai largă și implicațiile sunt mai ample. Raportorul, uh, și doresc să îl felicit, deci domnul Sosa Wagner, raportor, împreună cu colegii săi, merită felicitați pentru faptul că au abordat această chestiune foarte pertinentă de politică publică în raportul lor. Parlamentul European și Comisia Europeană, domnule președinte, au idei și tinte foarte asemănătoare în acest domeniu. Uh, ați observat probabil că atunci când am vorbit despre agenda digitală pentru Europa, deci ați observat că multe dintre chestiunile menționate în acest raport se regăsesc în aceste acțiuni. Principiul pe care aș dori să-l subliniez se leagă de nevoia de a asigura respectarea valorilor europene, așa cum bine ați subliniat în raport, și care sunt uh, cheia acestei dezbatere publice. Trebuie să ne asigurăm că drepturile și interesele cetățenilor și întreprinderilor europene sunt luate în seamă în această dezbatere internațională și în gestionarea acestei resurse mondiale. Vom interacționa cu uh, o serie de agenți implicați în guvernarea internetului la următoarea întâlnire a acestui organism ICAN, uh, care va avea loc uh, în această lună, la sfârșitul lunii, la Bruxelles. Un alt lucru, uh, un eveniment uh, major, uh, un alt eveniment major legat de guvernarea internetului va avea loc la Vilnius în septembrie și mă bucur foarte mult că Parlamentul European intenționează să participe și anul acesta cu o delegație foarte amplă. Știu că dumneavoastră, în calitate de președinte, veți decide care vor fi membrii delegației, dar sper, sincer, că Eh, va, în această delegație va face parte și eh, domnul eh, Sosa Wagner. Implicarea dumneavoastră activă în ultimii uh, patru ani pe această temă a contribuit la promovarea valorilor europene și nu pot decât să vă mulțumesc dumneavoastră, deputaților, cât și uh, pentru excelenta colaborare dintre instituțiile noastre. Sper că vom putea continua să lucrăm în același spirit pe această temă a guvernării internetului. Vreau să mai uh, subliniez și mă leg de comentariul pe care raportorul l-a făcut și anume că uh, avem uh, răspunderea de a-i proteja pe minori împotriva abuzurilor pe internet. Și trebuie să ne combinăm uh, eforturile pentru a ne bucura de succes. Vreau să vă spun că nu este un lucru ușor, mm, deoarece nu pentru că această problemă nu trebuie abordată, ci pentru că cei care sunt implicați în acest proces sunt uh, oameni uh, care găsesc tot felul de căi și mijloace pentru a-și atinge scopurile. Dacă vorbim despre planul de acțiune care vorbește despre siguranța și uh, protejarea datelor private, există o serie întreagă de, de formulări și în care se regăsesc în aceste măsuri cheie despre care vorbeam legate de problema pe care ați menționat-o. Sunt într-un totul de acord cu vorbitorii care au spus că organismul uh, ICAN uh, în uh, acest organism rolul Uniunii Europene nu poate fi supraestimat. Trebuie să ne asumăm răspunderea și să ne jucăm rolul important care ne revine. Și sigur că avem de-a face cu o provocare absolut uriașă Eh, aici există și o serie de eh, dezavantaje de care trebuie să fim eh, conștienți, și, dar nu trebuie să ne lăsăm descurajați de ele. Cred că împreună putem face mai multe decât fiecare singur. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, și cu asta dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine. Și, în fine, ultime, ultimele anunțuri. Mâine, pe 15 iunie 2010, de la